Stimate doamne, stimați domni, doamnelor și domnilor, Suntem foarte încântați că astăzi putem să participăm la acest eveniment. Reuniunea este transmisă pe internet, în direct așa încât întreaga lume poate fi alături de noi. Foarte mulți membri ai Parlamentului se află în birourile dumnealor pentru că își verifică acum dosarele, dar cu siguranță pe monitoarele lor e această conferință la care participăm cu toții astăzi. Cu siguranță lumea va fi atentă să vadă care sunt cele mai noi progrese conferința noastră Gestionarea durabilă a resurselor naturale. Acesta este titlul ei. Mă bucur că pot să îi urez bun venit bunului meu prieten din Parlamentul European, domnul Giles Chichester, care e responsabil pentru STOA și acum îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Paul, domnule președinte al STOA. Este o mare plăcere ca vicepreședinte a Parlamentului, cu responsabilități speciale pentru STOA, și anume știin, evaluarea alternativelor de știință și tehnologie. Mă bucur că pot astăzi să vă urez bun venit la această conferință anuală. STOA face o muncă foarte importantă în cadrul Parlamentului European, însă probabil că e o resursă neîndeajuns apreciată a Parlamentului. Sper că această conferință de astăzi va reglementa puțin situația pentru că cred că munca depusă de STOA e foarte importantă și foarte interesantă. Astăzi vom discuta despre gestionarea durabilă a resurselor naturale. Acest subiect este foarte relevant pentru lumea în care trăim. Acesta are legătură și cu niște proiecte importante pe care le desfășoară STOA în ceea ce privește gestionarea apelor și gestionarea resurselor naturale și apoi gestionarea resurselor naturale în agricultură. Apa și agricultura, alimentele și lichidele sunt vitale pentru bunăstarea noastră și pentru economiile noastre. Așa că îmi face o deosebită plăcere să urez bun venit tuturor. Avem un program foarte interesant astăzi și mă bucur că am putut să deschid acest eveniment, iar acum îi dau cuvântul din nou colegului meu, Paul Rubich. Da, mulțumesc foarte mult, Giles. Cred că astăzi avem o mare onoare și anume Koji Omi se află alături de noi. Acesta este fondatorul și președintele STS. Suntem foarte fericiți că și uh, membrii Parlamentului European, cum ar fi Corea de Campos, domnul Harbour, sunt alături de noi, mai există și membrii ai diferitelor consilii și membrii ai forumului STS. Acesta este un forum foarte important în ceea ce privește tehnologia. E un forum de tehnologie. la fel ca Davos pentru economie. Așa că persoane din diferite domenii s-au întâlnit astăzi aici pentru a discuta, să vedem ce putem face astăzi în, pentru știință și tehnologie. Cum putem influența societatea în diferite domenii. Koji Omi făcea parte din Camera Reprezentanților, reprezentanților a fost înainte ministru de finanțe, apoi membru al cabinetului, ministru de stat în ceea ce privește știința și tehnologia. Toate acestea se întâmplau în Okinawa și a fost și ministru de stat pentru economie și planificare. Dumnealui este un uh, specialist de vârf și în ceea ce privește științele informației și tehnologiei. Trebuie să vedem cum ne putem ajusta agenda politică și cred că Japonia ne-a arătat că Într-adevăr, putem să reunim oameni din diferite domenii pentru a putea discuta despre aceste probleme importante. Așa că îi voi da acum cuvântul domnului Kojiomi și ne bucurăm că se află astăzi alături de noi. Thank you very much. Eh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru introducerea pe care mi-ați făcut-o. Stimați membrii ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, Mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc la cea de-a uh, 10-a conferință anuală a STOA. Am fondat uh, Formul pentru Știință și Tehnologie în Societate în, acum 10 ani. Noi ne propunem să analizăm lucrurile, pentru că uh, progresul științei și tehnologiei a dus la dezvoltare economică, însă, pe de altă parte, a adus și probleme de mediu și de securitate, precum schimbările climate, clonarea umană și uh, <clears throat> uh, chestiuni care vizează sfera privată în comunicare și tehnologia informației. Noi trebuie să consolidăm drepturile și să avem un mai bun control asupra științei și tehnologiei. De aceea am demarat acest forum STS, unde nu doar cercetători și academicieni, profesori, dar și oficial din guverne și experți și societatea civilă se întâlnesc pentru a face schimb de opinii, pentru a vedea cum trebuie să procedăm cu aceste chestiuni de uh, știință și tehnologie. Întâlnirea anuală din acest an, uh, din perioada 20 2 uh, octombrie, 4 octombrie a avut loc la Kyoto și a reunit participanți din 80 de state, inclusiv noi, nouă laureați uh, ai premiului Nobel, 17 miniștri ai științei și numeroși uh, profesori universitari, care au făcut schimb de opinii pentru a vedea cum anume putem uh, aborda aceast, acest progres tehnologic din perspectiva viitorului uh, umanității. În acest an, printre temele de pe agenda noastră, am discutat și energia și mediul, alimentație, durabilitate. Domnul Paul Rubic a participat la forumul din acest an ca reprezentant al Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, o problemă presantă pentru umanitate este astăzi creșterea populației. Se estimează că populația lumii va crește de la 7 miliarde astăzi la peste 9 miliarde în 40 de ani. Calculațiile noastre prevăd că dacă populația va crește în continuare în același ritm ca și astăzi, peste 500 de ani ar putea ajunge la 35 de miliarde. Nu este clar dacă numărul populației va crește atât de mult, însă putem spune că o populație în creștere va reduce resursele disponibile pe planetă și va avea un impact serios asupra durabilității. Chestiunile cele mai serioase legate de creșterea populației se referă la mediu, energie, alimente și apă. Punctul meu de vedere în această privință este următorul. Mediul este în preocuparea mea principală. Utilizarea durabilă a resurselor este fundamentală, în special în ceea ce privește energie. Prognoza de consum care a fost elaborată și publicată uh, anul trecut în Japonia arată că 17 miliarde de tone se vor consuma 17 miliarde de tone de țiței se vor consuma până în 2035. Este vorba de o creștere anuală de 1,7%. În Asia, consumul de energie va crește de la 4 miliarde de tone astăzi la 8 miliarde de tone în 2035. În procente, consumul de energie din Asia este acum de 32% și va crește la 43% din totalul consumului la nivel mondial în acel moment. În ceea ce privește resursele de energie de la acea dată, uh, combustibilii fosili vor fi în continuare uh, principala resursă, 77% uh, dintre care 31% țiței. Circa 10% din energia la nivel mondial va fi de proveniență nucleară, 3% uh, de proveniență eoliană datorită creșterii consumului de energie, este clar că în 2035 situația mediului la nivel global va fi serios afectată. Dat fiind faptul că nu am reușit să trecem la următoarea etapă a acordului pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, carbon. Unii spun că protocolul de la Kyoto ar trebui menținut în forma sa actuală, însă în forma sa actuală, acesta acoperă doar 30% din emisiile de dioxid de carbon, iar extinderea acestuia nu va schimba această situație. Un nou acord post-Kyoto, un nou cadru post-Kyoto, în care toate țările, inclusiv Statele Unite, China și India, să participe, uh, trebuie așadar creat. Altfel, nu va avea loc nicio schimbare profundă în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. În ultimii ani, formul STS a promovat crearea unui astfel de cadru legal eficient. Mă îndoiesc că schema de comercializare a emisiilor reprezintă o soluție reală pentru oprirea creșterii temperaturii la nivel mondial. Nu se va obține astfel o soluție reală pentru reducerea emisiilor. În plus, alocările procentuale vor duce la existența unor perdanți și câștigători. Nu putem opri creșterea temperaturii dacă nu vor participa toate țările din lume. De aceea este imperativ ca toate statele să participe la noul acord post-Kyoto pentru a putea crea o modalitate eficientă de protejare a mediului. Dat fiind faptul că combustibilii fosili, cărbune, petrol și gaz se prevăd a continua a fi principala sursă de energie în 2035, emisiile de dioxid de carbon vor înregistra o creștere îngrijorătoare. De aceea, trebuie să începem de pe acum cu economisirea de energie. Noile progrese în știință și tehnologie ne vor permite să exploatăm aceste resurse mai eficient. Se vor uh, explora noi depozite uh, pe fundul oceanelor depozite de petrol și de gaze. Trebuie dezvoltate în continuare tehnologiile pentru a putea folosi cât mai eficient aceste două resurse majore de energie. În ceea ce privește resursele alternative de energie, energia solară atrage o atenție considerabilă. energia solară și energia eoliană vor avea un rol important în mixul energetic și trebuie dezvoltate. Dar chiar și pe viitor, aceste resurse alternative nu vor ocupa un procent semnificativ din totalul consumului. Necesarul de consum va crește până în 2035, însă creșterea prețurilor și chestiunile de mediu pe care le atrag după sine nu vor putea fi evitate. De aceea trebuie să găsim o modalitate de a găsi un echilibru între necesarul energetic și conservarea mediului și să ne reducem dependența de combustibili fosili. Eu cred că una dintre soluțiile cele mai promițătoare din punct de vedere de, pe termen lung este energia atomică care se prognozează că va furniza 10% din consumul energetic în 2035. Această formă de energie trebuie extinsă pentru a putea proteja mediul și pentru a face față viitorului necesar de consum. Utilizarea energiei atomice ca resursă de energie se prognozează uh, în creștere pentru economiile emergente precum China și India. La fel cum se va continua dezvoltarea și în Rusia și Franța. Conform prognozei uh, Agenției Atomice din Japonia, ...43 de milioane, miliarde de tone uh, va fi totalul uh, petrolului folosit până în 2029. Reducerea emisiilor de uh, carbon însă nu va fi suficientă. Cu toate acestea, crește cererea de energie va crește și după 2035. Nu va scădea. De aceea, pe termen lung, cred că energia nucleară va fi esențială pentru reducerea emisiilor de carbon. Energia atomică va fi, prin urmare, o opțiune importantă pentru protejarea mediului și pentru a satisface necesarul de consum. Din păcate, în acest an, Japonia a fost lovită de un cutremur și un, de un tsunami devastator. Peste 20.000 de, mii de persoane au uh, decedat, peste 90% din victime uh, au murit datorită tsunamiului și nu al cutremurului. Și întreaga lume a fost cutremurată de acest dezastru. Accidentul de la centrala nucleară de la Fukushima ilustrează în mod clar părțile luminoase și părțile uh, mai dificile care țin de știință și tehnologie. Se știe foarte bine că valul tsunami a anihilat uh, generatoarele alternative de energie care erau folosite pentru sistemele de răcire. Nu au existat victime datorită radiațiilor. Situația a fost readusă sub control datorită eforturilor operatorilor și cooperării multor țări și închiderea finală a reactorului este prognozată la finele acestui an. Ce a învățat Japonia din accidentul de la Fukushima. Am învățat că este nevoie să ne protejăm mai bine față de tsunami, să avem un sistem precauționar mai bun împotriva diferitelor tipuri de riscuri. Vom dezvolta măsuri de securitate îmbunătățite în cooperare cu alte țări. Comunitatea internațională trebuie să stabilească măsuri stricte de securitate pentru a se proteja împotriva unor posibile atacuri asupra centralelor nucleare și să folosească această tehnologie doar în scopuri de neproliferare. După acest accident, anumite state au decis să renunțe la această tehnologie. Însă, așa cum am constatat și în cadrul forumului nostru, chiar dacă statele pot alege drumuri diferite pentru a-și asigura viitorul energetic, energia nucleară va juca în continuare un rol important în viitorul apropiat. Asta atât din punct de vedere al protejării mediului, cât și al asigurării necesarului de consum. S-a schimbat însă și atitudinea oamenilor față de consumul de energie. Acum 200 de ani nimeni nu ar fi crezut că oamenii vor putea zbura pe cer. Însă acum 100 de ani, în 1903, frații Wright au surprins pe toată lumea zburând cu un avion rapid. Astăzi, toată lumea crede că putem zbura în condiții de siguranță. Eu cred că același lucru se va întâmpla în final și cu energia nucleară pe măsură ce se vor face progrese în ceea ce privește siguranța nucleară. Și oamenii vor recăpăta încredere. Uitându-mă în, spre viitor, peste 30-40 de ani uh, probabil se va putea utiliza și fisiunea nucleară. Proiectul de la Cataraș este unul internațional a cărui cooperare trebuie dusă mai departe. Japonia va găzdui următoarea etapă și anume centrala de fisiune, fuzi... O altă problemă esențială a planetei în condițiile creșterii populației se referă la resursele de apă și alimente. Trebuie să ne gândim și la organisme modificate genetic pentru a putea crește productivitatea. Tehnologii care vizează apa, inclusiv uh, purificarea și reciclarea acesteia trebuie uh, sporite pentru a spori folosirea în agricultură. Până acum credeam că așa vor sta lucrurile, însă în secolul 21 se pare că provocările din fața noastră sunt altele. Observăm că resursele sunt finite pentru activitatea umană. Viitoarele elemente importante pentru durabilitate sunt următoarele mediu, energia și apa. E nevoie de o gestionare durabilă a acestora. E neapărat nevoie să ne asigurăm că avem o gestionare bună pentru a asigura viitorul umanității. Forumul STS își se gândește mult la o colaborare cu Parlamentul European în ceea ce privește durabilitatea. Sperăm să colaborăm pentru a asigura o gestiune durabilă a resurselor naturale și să colaborăm și în alte domenii de interes comun. Sper că mulți oameni din multe domenii și din multe țări se vor întâlni la următorul forum STS din Kyoto în octombrie din 7-9-2012 pentru a putea discuta mai departe despre viitorul omenirii. Vom discuta despre gestionarea durabilă a resurselor naturale și impactul acestora asupra durabilității, asupra prosperității și supraviețuirii omenirii. Mulțumesc foarte mult! Yes, thank you so much, uh, Mr. Omi. We see... Mulțumim foarte mult, domnule Omi. Vedem că este necesar să avem o discuție mondială în ceea ce privește um, ceea ce înseamnă gestionarea responsabilă a resurselor naturale. Cred că ar fi bine să avem uh, o dezbatere pe baza diverselor chestiuni, să vedem diverse opinii și să vedem ceea ce uh, ce înseamnă democrația, de fapt. Oamenii uh, uh, se adună într-o manieră interdisciplinară și discută chestiuni care sunt importante pentru toți. Și de aceea sunt foarte încântați că și domnul Tapaiti este uh, cu noi, dumnealui va um, prezida președin... conferința de din după amiază și mulțumesc și colegilor care m-au ajutat, domnul Tioca de la PPS, care a făcut un efort destul de mare pentru realizarea acestea. Acum vom organiza o dezbatere, vom avea întrebări și răspunsuri. Cine vrea să fie primul care să adreseze o întrebare domnului uh, Cojiomi despre despre cunoștințele științifice pe care ni le-a împărtășit uh, dacă nu sunt voluntar, aș vrea eu să adresez o întrebare. Este întotdeauna bine uh, să pregătească președintele ceva dinainte. Ce, ce credeți, care credeți că ar putea să fie um, ordinea de zi pentru următorul forum STS? Uh, uh, um, cum s-ar putea fi folos, cum ar trebui folosită tehnologia pentru gestionarea um, resurselor naturale? Am uh, Uh, discutat uh, și se caută cercetătorii atât în Europa cât și cei din Japonia caută uh, modalități de înlocuire a combustibilului actual și moduri de găsire de noi um, resurse naturale. Cred că voi um, reuni întâi întrebările și apoi vă voi da ocazia să um, răspundeți. Please, Vittorio. Vitorio are cuvântul acum, dar lui este MEP. Uh, just uh, very shortly. Pe scurt, dacă ne uităm la situația noastră, avem propun, o propunere clară din partea Comisiei Europene uh, de a deveni complet uh, independenți de carbon până în 2050, eu cred că este posibil. Și cred că ar fi o soluție, o rezolvare radicală a problemei încălzirii globale. Și cred că ar fi și uh, calea cea mai sigură către viitor. Ce credeți despre acest lucru? Este doar un vis sau se poate? Mulțumesc. Altă întrebare? Da, vă rog. Să-mi spuneți numele și uh, instituția pe care o reprezentați, vă rog. Intervenție fără microfon. Um, mă numesc Christine Hattin, sunt profesoară la Ex-Marseille și Aș avea o întrebare despre modul în care vă gândiți să uh, plasați standardele de siguranță pentru valurile tsunami, pentru că se pare că standardul pe care îl aveați nu era suficient de mare. Mulțumesc. Alte întrebări? Altfel, îi dau cuvântul uh, domnului Cojiomi. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Apreciez uh, foarte mult uh, că sunteți uh, interesați de prezentarea pe care am făcut-o. În ceea ce privește programul uh, le, le în ceea ce privește pământul aral, cred că multe țări au făcut cercetări în acest sens. Este foarte important să să ținem, în, um, să ținem seama și de aspectul de securitate a aprovizionării în uh, pământurare, pentru că acesta ar putea să uh, reprezinte o, un element important în uh, domeniul um, energetic. În ceea ce privește um, programul uh, propus de um, Uniunea Europeană, apreciez dorința sau speranța de a construi o societate care să nu consume carbon în viitor, însă cum am putea să ajungem la o astfel de societate dacă nu folosim energia nucleară? Eu nu, nu știu cum. Și cred că energia nucleară uh, Bineînțeles că în cazul acesta siguranța și securitatea sunt condiții um, deja stabilite, dar cred că um, energia nucleară va um, contribui foarte bine și trebuie consolidată. Cred că acesta este drumul de uh, parcurs. Bineînțeles că trebuie să fie rezolvată o serie de um, probleme de securitate și de siguranță și asta um, în domeniul um, energetic. În ceea ce privește tsunamiurile, noi putem să păzim um, centrale nucleare doar nu putem să le uh, păzim doar prin construcția unui edificiu foarte mare sau unui zid foarte mare împotriva valurilor și în câteva districte din Japonia locuri în care există centrale nucleare și care sunt expuse riscului de a fi lovite de tsunami, dar uh, mai sunt și reactoare uh, care sunt amplasate în locuri unde nu se așteaptă să fie tsunami. Acest uh, Acum, după ce am avut experiența cu tsunami mai mare, încercăm din greu să uh, construim uh, facilități noi de apărare împotriva acestor valuri și prin aplicarea unor astfel de măsuri putem să rezolvăm problema uh, protecției împotriva valurilor tsunami. Ah, uh, the next year... Anul viitor, Acum se discută care va fi subiectul forumului nostru STS. Și uh, în această situație, energia și mediul, în alte cuvinte, durabilitatea, vor fi subiectele principale pe ordinea noastră de zi anul viitor și poate că trebuie să continuăm să tratăm această problemă a durabilității, gândindu-ne pentru viitor la această perspectivă a creșterii demografice, precum și cea a limitării resurselor energetice, precum și chestiunile de medii. Trebuie așadar să ne gândim la viitor, nu doar la cel de peste 20-30 de ani, ci, ci, ci și cel pe termen lung, câteva sute de ani. Și atunci avem această răspundere, această responsabilitate de um, a pregăti societatea noastră pentru um, viitorul îndepărtat și pentru generațiile viitoare. Mulțumim foarte mult, aceasta a fost prima parte a dezbaterii noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare și pentru aceste explicații. Următorul uh, um, vorbitor este domnul Martin Paris, suntem foarte mândri să-l avem aici. Dumnealui este profesor la Centru pentru Politici uh, de Mediu. Vedeți că am uh, lansat uh, um, discuția pe diverse chestiuni. Dumnealui, de asemenea, este cercetător social la Grantham Institute la Imperial College din, Lond- din Londra. Martin Paris, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi folosi de niște imagini pentru a vă spune o poveste scurtă. Imaginile, ecranele sunt puțin cam mici, dar cred că veți găsi această prezentare pe pagina STOA, de pe pagina Parlamentului European. Însă vreau să vă las cu un mesaj. Eu cred că politica de mediu a Uniunii Europene va trebui să se schimbe. Va trebui să se schimbe astfel încât resursele naturale să fie durabile în fața schimbării climatice. Trebuie să se schimbe mai multe, mai multe decât schimbă politica de mediu astăzi. Trebuie să se schimbe în special politica de mediu și apoi cele regionale. Și vă voi explica aceasta în ultimele minute pe care, pe care le-am la dispoziție. Va trebui să vă dați puțin mai în spate ca să pot să controlez de aici uh, prezentarea. Da, funcționează. Cred că trebuie, cred că punctul de plecare e la fel pentru toți, pentru majoritatea dintre noi. Nu vorbesc aici despre sceptici, ci de mm, uh, cei care ne-au spus în 2007 că, schimb, că uh, încălzirea climatică e un fenomen care e irreversibil putem să observăm că există creșteri ale temperaturii atmosferice. Ba, în estul Europei putem vedea. A început totul acum peste 400 de ani. Putem să vedem că nivelul mării crește în regiunile noastre, iar regiunile acoperite de zăpadă sunt în scădere. Vorbim despre niște declarații bine cunoscute pentru Uniunea Europeană în întregime. Ne așteptăm ca temperaturile să crească, ne așteptăm la veri fierbinți, acestea vor fi tot mai frecvente, verile vor deveni mai secetoase în sud, iar iernile vor fi mai uh, ploioase în nord. Europa are o geografie distinctă, un sud, o, o vară care este secetoasă și o iarnă bogată în precipitații. Acest lucru uh, va fi tot mai evident în trecut și ne-am dorit să avem o, bag- o baghetă magică, să schimbăm geografia Europei, însă acest lucru nu se poate întâmpla. Așa că resursele noastre climatice vor, veni tot, vor deveni tot mai diferite pe timp ce avansăm în timp. Și acum să vă arăt câteva imagini în care e o descriere a acestei povești și să vedem ce înseamnă toate acestea pentru politica europeană. Puteți vedea aici un grafic detaliat, puteți vedea mai multe detalii pe internet, însă puteți vedea aici un rezumat cum din anii 2020 până în 2080 lumea va deveni tot mai uh, lipsită de precipitații. Observăm că ajungem undeva la 35% pe la mijlocul graficului, ajungând până cu 80% mai puțină precipitație în sudul Europei. Dacă ne uităm la ce se va întâmpla cu temperaturile, vedeți aici o hartă a temperaturilor, vedeți numărul de zile fierbinți, adică zile cu peste 30 de grade Celsius, putem vedea că aceste zile se vor dubla sau chiar tripla, indiferent de la ce nivel pornim acum, pentru că există niveluri diferite. De la 20 la 30 de zile fierbinți în nordul Spaniei, acum, aceste niveluri se vor dubla. Și exact aceasta este schimbarea pe care am vrut să vă arăt, o schimbare importantă. Apoi, vedem aici precipitațiile și temperatura. Rezultatul e, de fapt, disponibilitatea resurselor de apă. Scădem de aici evaporarea din picăturile însele și vedem rezultatele. Aici vedeți o prognoză pentru anul 2050. Vedeți uh, denumirile celor două imagini. Observăm că, în ceea ce privește emisiile, modelul rămâne la fel. În sudul Europei observăm o creșterea precipitațiilor în nord și o descreștere a precipitațiilor în sud, de care nu avem deloc nevoie. Ce înseamnă acest lucru când vorbim de disponibilitatea resurselor de apă? Într-o formă simplificată, înseamnă că va exista apă în exces în nord, adică pericole de inundații, și o disponibilitate redusă în sud, unde deja ne confruntăm cu fenomenul de secetă. Apoi, în munți, va crește nivelul, nivelul de pericol în ceea ce privește inundațiile. Observăm o creștere cu 20% în Alpi. În sudul Europei ne așteptăm să fie o o cantitate totală redusă de precipitații, ei bine, chiar și această reducere ne așteptăm să aibă loc totuși pe intervale scurte, adică va ploua foarte puternic în puține zile. Mai ales când vorbim despre munți, vedem că există acest pericol în ceea ce privește inundațiile, mă refer aici și la Pirinei. Ce înseamnă acest lucru pentru politica europeană? Din nou, simplific lucrurile, dar înseamnă că ploile vor fi tot mai rare pe timpul verii, înseamnă că vor fi probleme cu aprovizionarea cu apă dacă nu se face ceva din punct de vedere politic, apoi poluarea va fi crescută, recoltele vor fi în scădere și nu va exista destulă apă pentru răcirea, de exemplu, a centralelor electrice. Deja ne confruntăm cu o scădere a nivelului de apă, chiar și cu un metru sub uh, nivelul uh, normal și în Ungaria a avut loc o situație de urgență din cauza scăderii nivelului de apă pentru răcirea centralelor electrice. Nu sunt sigur ce se întâmplă în Austria, însă în Franța, în Alpi, Uh, centralele au avut probleme în ultimul deceniu pentru că a scăzut apa disponibilă în mediu pentru răcirea lor. Aici e ceva pe ce așteptăm mai frecvent în nord, adică exact ceea ce nu ne dorim. Cred că unii dintre dumneavoastră cunosc aceste aspecte, dar ele sunt importante nu doar în ceea ce privește politica pentru apă, ci și politica pentru alimente. De multă vreme venim cu diferite ipoteze, vorbim despre acele zone care sunt uh, potrivite pentru cultivare în Europa și le puteți vedea pe hartă, acolo unde apa este optimă din punct de vedere al temperaturii. Observăm că există o schimbare spre nord cu cam 500 de kilometri pe deceniu, însă această cifră variază. Vedeți o hartă de acum 50 de ani care ne arată această schimbare spre nord în Europa. Acest lucru deja se întâmplă. Eu vin din sudul Angliei. Floarea soarelui era o plantă esențială de cultură la noi. Când am început această uh, când am început acest studiu, nu se cultiva la noi. Acum se cultivă floarea soarelui și multe alte lucruri care înainte nu erau cultivate. Deci vedem această schimbare spre nord. Ceea ce vedeți acum datează de acum 12 ani. Vedeți cum s-a făcut această trecere spre nord în cazul porumbului, florii soarelui și mazării și boabelor de soia, mă scuzați. Culorile ne arată acele zone în care s-a dezvoltat această nouă abilitate a solului de a se putea cultiva noi specii de plante. Politicile de sprijin pentru regiuni sunt foarte importante. Ele se bazau pe niște condiții care existau acum 30 de ani, însă observăm că acum aceste condiții se schimbă, așa că pe viitor politica va trebui să fie modificată, mai ales acele politici de mici dimensiuni care aveau ca scop asigurarea vieții fermierilor. Să trecem acum mai departe, mai departe de această schimbare geografică în ceea ce privește ce se poate cultiva și ce nu se poate cultiva, ei bine să trecem acum la cantitatea care se poate cultiva în aceste regiuni. Putem vedea acum următoarele. Comisia Europeană a finanțat uh, multe lucruri până acum, Însă, în linii mari, putem spune următoarele în ceea ce privește aceste modele. Modelele sunt, merg în același sens și proiectele. Mai există și niște puncte controversate, dar e foarte clar, cultivarea va crește în nordul Europei și va descrește în sudul Europei. Pe lângă aceste schimbări destul de lente, vom mai ajunge și la următoarele. Există mai multe evenimente care vor avea repercusiuni. În primul rând vorbim despre seceta foarte puternică care a afectat până și Bruselul. Vorbim de un șir de zile, dar și nopți fierbinți care au adus în Europa Centrală condiții pe care nu le-am mai văzut până acum. Observăm că a secat aproape Dunărea, în Croația, de exemplu. Aici vedeți cifrele adunate pentru impactul asupra agriculturii. A costat peste, aceste țări um, au pierdut peste 10 miliarde de euro și puteți vedea unde s-au înregistrat cele mai mari daune. Observăm că la 60% în ceea ce privește partea verde. Efectele au fost foarte importante asupra agriculturii din Europa. s-au înregistrat pierderi de 40-60% în agricultură. Vedeți aici un grafic pentru temperaturile din august, o medie pentru nordul Franței. Sus puteți vedea cum au arătat temperaturile pe 100 de ani, din 1864 până în 2002. Apoi puteți vedea temperatura din august pentru anul 2003. Așa ceva nu a mai existat. Puteți vedea o simulare în mijlocul imaginii, o proiecție, un model pentru cei 100 de ani. Și apoi ne uităm la schimbările de temperatură pe care le putem aștepta în ultimii 70 de ani. Puteți vedea că cele 22 de grade devin de fapt media. O medie în această distribuție egală. Dacă vom avea dreptate, atunci ne vom aștepta la evenimente ca în 2003, tot la al doilea an. Ne pune pe gânduri. Nu, ne putem adapta la toate acestea, dar nu acesta e argumentul. Întrebarea e cum. Cum ne putem adapta? cum ar putea politica Uniunii Europene să se adapte. Eu cred că trebuie să recunoască mai mult aceste schimbări ale condițiilor și viteza cu care acestea au loc. Știm că pot exista adaptări. Gândiți-vă la un peisaj din sud-estul Angliei și mă refer la el pentru că de aici vin eu. Vedeți cum arată în prima imagine, unde se cultivă uh, cartofi pe o parte, iarbă pe cealaltă. Apoi, v-am spus că deja a început să se cultive floarea soarelui. Apoi, s-ar putea să existe um, culturi care să ne ajute în ceea ce privește energiile regenerabile. Așa că se vor crește aceste tipuri de plante. Nu cred că trebuie să ne îngrijorăm foarte tare, dar trebuie să ne gândim ce înseamnă acest lucru pentru folosirea terenurilor. Ce înseamnă pentru turism? Există foarte multe implicații. Competiția pentru apă, de exemplu, pentru aceste recolte. În plus, trebuie să privim și în afara acestui continent destul de mic al nostru, pentru că nu doar soarele și ploaia ne vor, care cad la noi ne vor afecta, ci și ce se întâmplă în exteriorul nostru, în celelalte zone, pentru că ne referim la o piață globalizată. Cred că e important pentru politicienii de la Bruxelles să se gândească la efectele directe Trebuie să avem un capital de adaptare și tehnologie. Acesta trebuie să ne fie la îndemână, astfel încât să ne adaptăm la schimbarea climatică. Însă trebuie să ne gândim și la schimbarea climatică care vine spre noi din alte regiuni. Aici vedeți cât de importantă e Europa în acest context. Uitați-vă la culorile albastru și galben care se separă în Europa. Vedeți aici o diagramă din 2007 uh, de, de la IPCC. Vedeți aici uh, modele. Două treimi din model spun că, da, va exista o colorare. Unde e alb, nu va exista o schimbare. Vedeți și, pe diagon și hașurarea pe diagonală. Observăm că va exista o diferență tot mai mare între precipitații, între zonele în care acestea vor crește și între care vor descrește. Putem vedea ușor că în multe părți ale lumii apa va fi o problemă, iar acest lucru înseamnă ceva și pentru Europa. Să ne uităm, de exemplu, la vestul Australiei, unde se produc cam 15% din cerealele din lume să ne uităm la America acum în vestul ei, mă refer la Kansas și Nebraska. Mai multe modele spun că în aceste regiuni vor scădea foarte mult precipitațiile. Să mergem mai departe cu imaginea Europei în acest context global. Putem vedea sus um, ce putem vedea sus unde se, sunt cultivate acum uh, cereale și în ce cantitate. Iar jos puteți vedea modificarea care va avea loc. Cu maro vedeți zonele în care cultivarea se va afla în descreștere. Granița dintre verde și maro și vedeți, vedeți mai mult maro în Europa Nord decât am spus înainte. Cam la acest lucru ne așteptăm. Însă, cu ce vreau să închei? Avem dovezi uh, destul de concludente, sprijinite de diferite studii, foarte multe dintre regiunile care produc acum cereale în lume nu vor mai avea această posibilitate, așa că Europa trebuie să răspundă la această provocare. Trebuie să ne folosim cât de bine putem de regiunile din nordul Europei, astfel încât să putem să sprijinim ceea ce se va întâmpla la nivel mondial, adică o nesiguranță alimentelor din cauza schimbărilor, din cauza schimbărilor climatice. Cred că politicienii noștri trebuie să vadă aceste imagini. Vedeți aici încă o diagramă, tot uh, de la IPCC. Deja cunoaștem o încălzire cu o jumătate de grad. Vedeți care vor fi implicațiile dacă nu facem nimic. Temperaturile vor crește cu peste 4 grade față de nivelul actual. Trebuie să ne adaptăm la această situație. La acestea se gândesc oamenii de la Durban. Trebuie să investim mai mult pentru și pentru adaptare. Mai există lucruri nespecific, nespecificate care totuși sunt și ele foarte importante. Trebuie să ne adaptăm, de exemplu, pe regiunile de coastă, să construim niște ziduri înalte de beton însă trebuie să ținem cont și de ecosisteme. Însă este foarte, mult mai dificil să ne adaptăm sistemele de sănătate sau, sistemele, sau alte sisteme. Observați aici diferite niveluri de adaptare. Există o sumă de 50 de miliarde de dolari de care ar fi nevoie pentru adaptare. Aici puteți vedea ce, se vor ce vor face aceste angajamente dacă vor fi ratificate la Durban. Se pare că vom avea nevoie totuși de încă câțiva ani. Probabil uh, temperaturile vor crește cu aproximativ 3 grade. Aceste 3 grade sunt uh, calculate în comparație cu era preindustrială. Însă, angajamentele încă nu au fost implementate. Dacă ar fi implementate, atunci am avea această imagine. În acest moment, negocierile ne trec din dreapta, unde vedeți uh, ceea ce există până acum, și vedem o împingere spre stânga, spre finanțare și adaptare, însă există un vid în mijloc. Și la acesta trebuie să se gândească politicienii europeni. Trebuie să încercăm să ne adaptăm la ce ne putem adapta atât în Europa cât și în uh, lume și numesc acest lucru sarcina 1. Nu cred că cineva a venit cu soluții pentru a face față cu, aceste, cu această provocare. Se pare că aceasta este problema cea mai mare, dar care este evitată acum. În concluzie, va fi mai cald în nord, și mai secetos în sud. Nu e ceea ce ne dorim. Ar exista beneficii crescute pentru nord, dar vor exista mult mai multe probleme pentru sud. Resursele deja se află într-o stare dificilă și acestea vor duce la o agravare a problemelor de mediu. Așa că vedem o trecere de la sud spre nord în ceea ce privește resursele climatice. E nevoie de o schimbare controlată dinspre nord spre sud, ceva ce să se, baleze, să se bazeze pe politică și mă refer acum la acele aspecte fiscale care compensează aceste schimbări care provin din schimbarea mediului. Apoi, de aproximativ 8 ani, vorbim despre o concentrare a politicilor schimbările climatice să fie preluate în toate politicile. Și acest lucru s-a început deja. Însă eu nu sunt un expert în aceste politici. În ceea ce privește um, politicile regionale, nu știu dacă s-a inclus și acest aspect. Iar apoi, în contextul global, pe de o parte, pentru că, în linii mari, am spus în linii mari, mă refer la o medie, pentru că există o diferență foarte mare între nord și sud, însă nordul va fi mai puțin afectat, așa că probabil unele piețe vor putea să crească, mai ales din ceea ce, în ceea ce privește agricultura. Însă mai există o întrebare, o întrebare mult mai importantă, și anume cum poate Uniunea Europeană să-și crească potențialul de agricultură, să profite de aceste schimbări. Însă fără însă fără să afecteze mediul. În final, cred că ne confruntăm cu o problemă și asta din cauza că nu am reușit să avem o, niște studii venite de la unul în ceea ce privește adaptarea. Însă acum există această nouă organizație, Provia, puteți intra pe această pagină de internet să vedeți exact despre ce e vorba. E vorba despre linii de orientare internaționale care să ne ajute. Deci dacă aveți timp, vă rog să intrați pe această adresă și să vedeți. Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați acordat voie să vorbesc. Yes, uh, thank you. Vă mulțumesc. Eu cred că este ceea ce trebuie să facem în domeniul științei, să ne uităm spre viitor și să încercăm să vedem ce ne așteaptă. Însă, unele dintre activitățile care vizează viitorul sunt deosebit de importante, să vedem cum anume putem să ne adaptăm la aceste schimbări care vor urma, ca să uh, știm și cu ce politici putem interveni. Știți că Uh, în momentul de față se dezbate politica în domeniul agriculturii în Europa pentru perioada uh, până în 2020. Însă lucrurile trebuie extinse nu doar la nivel european, ci și la nivel uh, global. Îl văd în rândul nostru pe domnul Pusca, care a fost un fost președinte al Comitetului STOA. Bine ați revenit printre noi, doream doar să vă salut. Și acum trecem la sesiunea noastră de întrebări și răspunsuri. O primă intervenție, vă rog să vă prezentați și să spuneți instituția pe care o reprezentați. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu foarte succint. Aș dori să mulțumesc vorbitorului pentru o prezentare foarte informativă. Și cred că mesajul pe care îl putem deduce de aici, și vă rog să mă contraziceți dacă am înțeles greșit, este că Europa are un rol moral și uh, o responsabilitate morală și politică de a se gândi la securitatea alimentară în contextul schimbărilor climatice. Și în acest sens, să permiteți să îl întreb pe distinsul profesor dacă ne-ați putea oferi o idee anume care ar trebui inclusă în noua politică agricolă care se dezbate în momentul de față pentru a stimula creșterea progresului tehnologic în agricultură, astfel încât să se fructifice întregul potențial existent în Europa. Cum anume putem face acest lucru în Europa pentru a putea crește productivitatea? V-aș ruga încă o dată să vă prezentați. Alexandru Marchiș, Opera Research Center. Vă mulțumesc, spune președintele. Alte întrebări din sală? Vă rog. Vă rog să vă prezentați și dumneavoastră. Tony Allen din partea London University. Martin, care este resursa care te îngrijorează cel mai tare? Energia sau resursele? Acum are cuvântul domnul Vitorio Prodi, deputat în Parlamentul European, mulțumesc. Cum anume va influența nivelul mărilor aceste evenimente în ceea ce privește utilizarea terenelor pentru agricultură? Următoarea intervenție, vă rog. Simon Walsh. Vin din estul Angliei, unde ne-am uh, confruntat cu o perioadă de secetă, întrebarea mea este cum ar mai putem gestiona resursele de apă dacă va ploua foarte mult în uh, cursul iernii și va fi secetă în cursul uh, verii. Cred că va trebui să investim în rezervoare. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Bună dimineață! Reprezint ONU, uh, Departamentul pentru reducere, strategii de reducere a efectelor dezastrelor naturale. Permiteți-mi să adaug un comentariu la prezentarea domnului Perry în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice. Organizația noastră activează foarte mult în domeniul adaptării la schimbările climatice și a reducerii efectelor efectelor dizastrelor uh, naturale. Întrebarea mea este cum anume se intenționează includerea acestor tipuri de strategii uh, în, uh, în programe politice. Mulțumesc. Eu nu cred că se pune întrebarea dacă e energia sau apa resursa cea mai importantă. Eu cred că ne confruntăm cu o situație care nu ne-a fost prezentată la școală. Am uh, contribuit uh, <clears throat> prin intermediul cercetărilor uh, noastre la diverse studii care însă nu au fost considerate suficient de bune pentru a fi incluse în strategia uh, globală și studiile noastre au fost uh, fragmentate în bucățele uh, și cred că ar trebui să se oprească această abordare a fragmentată vis-a-vis -vis de știință. Mulțumesc, care cuvântul uh, vorbitorul nostru. Mulțumesc, voi încerca să fiu succinct și punctual. În ceea ce privește o anume idee sau exemplu care ar trebui inclus în reforma PAC, cred că ar trebui să ne asigurăm că există o susținere crescută pentru cercetare într-un domeniu mai vast pentru a profita în partea nordică a Uniunii Europene de potențialul crescut pentru agricultură, nu doar în ceea ce privește uh, productivitatea, ci și gestionarea acesteia, uh, utilizarea sau nu a organismelor modificate genetic cum anume însă putem obține o productivitate crescută în aceste zone din nord fără a prejudicia mediul, fără a afecta apele și așa mai departe? Energie sau apă, mie mi se par chestiuni diferite, dar revin la impactul și adaptarea la schimbările climatice. Cred că o politică în domeniul energetic este necesară este, uh, se impune așadar pentru a reduce efectele schimbărilor climatice. Ultimii ani de negociere ne-au arătat că va trebui să ne adaptăm la schimbările climatice că, pentru că nu le putem elimina. Din păcate ne-au trebuit 10 ani să ne dăm seama de acest lucru. Pentru înainte, dacă încercăm să vorbim de adaptare, e ca și cum uh, ne-am fi dat în frânți. Acum uh, e voie să vorbim despre adaptare. Dacă nu vom face ceva în privința energiei, atunci și chestiunile care vizează apele vor deveni mult mai presante. În ceea ce privește creșterea nivelului mării, cred că în medie la nivelul UE aceste creșteri nu vor fi foarte importante. Însă, la nivel regional, da, există anumite zone joase care sunt uh, foarte uh, productive, ca de exemplu, de exemplu uh, în Valea Râului Po sau în Franța și în Anglia câteva. Însă nu este vorba doar de tendința inundațiilor, este vorba și de creșterea salinității apelor freatice. Și în al patrulea rând, gest, în ceea ce privește gestiunea apelor, cred că în principal ar trebui să uh, analizăm uh, chestiunea prețului uh, apei, să-i dăm prețul corect și vă voi lăsa ultima întrebare dumneavoastră pentru a răspunde în ceea ce privește includerea acestor reac- uh, răspunsuri pentru adaptarea la dezastre naturale în politici europene. Mulțumesc pentru această dezbatere și toate întrebările adresate. Vă propun însă să trecem acum la următorul vorbitor, vorbitor domnul Thomas Gradle, din partea Facultății de Silvicultură și Studii de Medii din cadrul Universității Yale, care ne va susține o prezentare cu privire la viitorul metalelor. Thank you, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să se afișeze și uh, diapozitivele, vă rog. Astăzi, uh, prin prezentarea mea, aș vrea să subliniez două puncte, să vi le împărtășesc. Unul se referă la faptul că viața de ziua de astăzi este posibilă datorită metalelor. În al doilea rând, aș vrea să spun că disponibilitatea în viitor a rezervelor uh, necesare Vom vedea cum va arăta acesta. Dați-mi voie să trec uh, în revista argumentele. Voi începe cu o trece în revista trecutului. Iată o diagramă a istoriei met producției metalelor de acum 150 uh, de ani. Cum vedeți, la în partea de jos a graficului. Going to, <coughs> not going to get the pointer, so I'll talk, I'll talk about it. Um, The vertical axis here is the amount of a number of different metals, about uh, 10 different metals. And you can... pe, pe pe axa orizontală vedem 10 metale. Și vedem aici o creștere extrem de rapidă a aproximativ tuturor metalelor în această perioadă de 150 de ani la nivel global. Un alt grafic aici vă arată situația pe o perioadă de 150 de ani de la stânga la dreapta și pe verticală apare ceea ce geologii numesc calitatea minereurilor, adică procentul dintr-o în care este reprezentat clar de metal. Uh, și în prima parte a graficului, vedem uh, sfârșitul secolului 90, vedem că calitatea mineralului era undeva la 10%, iar acum uh, aceasta este undeva sub 1%, uh, ceea ce înseamnă că mineralele pe care le extragem sunt din ce în ce mai sărace și e nevoie de din ce în ce mai multă energie pentru a le obține. Iată, calitatea mineralelor este în uh, scădere pe măsură ce uh, utilizarea lor este în creștere. Însă asta nu e toată povestea, pentru că um, uh, metalele în mod geologic nu uh, apar fiecare separat, ci apar în grupuri, în asociere și mă numesc aici la, la gaze și um, Uh, metale asociate. Vedeți aici această structură sub forma unei flori, vedeți uh, mesajele principale, cele pe care le cunoaștem mai bine, cupru, uh, plumb, nichel, zinc și cu galben vedem um, elementele care apar în cantități mai mici în, pe lângă acele mesaje principale. Și vorbim aici de cobalt, teluriu, galiu, indiu, și multe, multe mesaje despre care majoritatea nici de măcar n-au auzit, dar care sunt absolut esențiale pentru tehnologiile moderne. Acum, să vă dau un exemplu din domeniul electronicii. În anii 80, um, Cipurile calculatoarelor noastre erau fabricate folosindu-se 11 elemente diferite. Le vedeți aici cu albastru. 10 ani mai târziu, Chipurile calculatorilor deja mai includeau încă patru elemente pentru ca aceste chipuri să funcționeze mai rapid, iar uh, 10 ani, încă 10 ani mai târziu deja uh, um, s uh, um, folos, au folosit uh, încă 45 de elemente, aproape 60 um, și ceva în total sunt foarte, cam toate elementele care nu sunt um, uh, solubile sau radioactive. Deci, practic, folosim aproape tot ce avem la dispoziție. Aceast, acest spectru de informații, folosirea mai mare, uh, calitatea mineralului în scădere și apoi nevoia de aproape orice pentru a fabrica tehnologia modernă, a dus uh, la um, um, o serie de specialiști care în ultimii ani uh, au examinat caracterul critic uh, al uh, elementelor, ce ar trebui să ne preocupe, ce ar trebui să ne îngrijoreze și iată un rezumat Um, referitor la câteva metale din, um, în urma diferitelor evaluări, inclusiv una din partea Comisiei Europene care a fost publicată acum un an aproximativ. Și aici o să vă atrag atenția asupra celui de-al doilea element, um, arsenic, pe, Uh, care n-a fost examinat de unul dintre grupurile de uh, cercetători. Apoi avem Teluriu, în partea de jos, care a fost examinat de aproape tot, toate grupurile de cercetători. O part, în parte dintre acestea au spus că nu, nu e nicio problemă. Un grup a spus că da, aici um, e o situație critică. Deci unii mai spun că um, un element este într-o situație critică, altele nu, unii nici nu examinează anumite elemente. De aceea, noi la ei ne-am hotărât acum uh, doi ani aproximativ să ne uh, demarăm propriul nostru proiect de studiu al caracterului critic al um, um elementelor, am primit um, finanțare din partea US National Science Foundation și din partea câtorva companii și organizații. Ca punct de plecare am luat uh, o um, imagine din partea um, Consiliului de Cercetare din Statele Unite care s-a aplicat asupra acestui subiect și ne-au spus că unul dintre aspectele care trebuie examinate este riscul um, ca um, Uh, furnizarea de elemente să nu fie uh, disponibilă în viitor. Vedeți aici uh, riscul de la um, risc uh, redus la risc ridicat și apoi um, cât de important ar fi uh, um, uh, riscul dacă nu ar exista un element și apoi ce e de evitat este uh, existența unor elemente în această regiune din, din colțul din dreapta sus. Uh, Uh, cu risc mare de obținere și uh, uh, probleme mari dacă um, această lipsă ar exista și am încercat astfel să facem un fel de matrice a caracterului critic. Însă Comisia de Cercetare atunci nu a mers mai departe să vadă uh, cum, sunt, cum se pot uh, localiza pe această diagramă diversele elemente și tocmai de aceea noi am hotărât ca acesta să fie prima noastră sarcină, așa nume dezvoltarea unei metodologii care, pe care să o putem susține și pe care să o putem aplica pentru evaluarea gradului în um, care un anumit metal este critic. This is a large Iată, o sarcină foarte importantă și destul de împovărătoare pentru că trebuia să ne întrebăm ce întrebări trebuie să adresăm pentru a răspunde la această, la această sarcină și ce uh, date trebuie să analizăm și apoi cum să le agregăm pe acestea într-un tablou de ansamblu. Uh, și până la urmă s-a dovedit că am avut nevoie de 2 ani pentru a răspunde acestor întrebări și pentru a elabora o metodologie pe care am terminat-o în această vară și o să vă arăt pe scurt, pentru că de fapt mi-ar lua mai bine de o oră ca să vă spun toate detaliile. E bine, axa orizontală a riscului uh, um, aprovizionării și obținerii metalelor am uh, stabilit că există trei componente ale acestuia. Una uh, se referă la um, considerentele economice, tehnologice și geologice. Practic, ceea ce avem uh, în subteran și uh, ceea ce vrem să scoatem de acolo. Apoi mai sunt și considerații, considerentele sociale și de reglementare. Dacă sunt probleme în domeniul reglementării, în ceea ce privește recuperarea metalelor, dacă sunt uh, probleme sociale care ar pune probleme, uh, Um, și apoi uh, cea de-a treia componentă care ține de considerentele geopolitice, adică dacă există chestiuni uh, naționale, probleme, instabilitate la, nivelul, la nivel național care să uh, ducă la existența unor provocări. Și apoi ne-am pus întrebarea cum să măsurăm fiecare dintre aceste trei componente și până la urmă am obținut doi indicatori specifici pentru fiecare. Uh, nu o să trec în detaliu, dar sunt cele care apar în partea dreaptă a acestei diagrame și o să vă arăt doar unul dintre acești indicatori pentru a vă arăta un pic um, ce facem noi exact. Iată aici uh, Uh, indexul de instabilitate politică, așa cum, cum uh, îl numim noi, care include factorii geopolitici, um, care a fost de fapt elaborat de revista The Economist, este actualizat periodic și include componente um, care se referă la tipul de uh, guvernare, altfel respectiv nivelul corupției, stabilitatea populației și o serie de alți factori. Pe dreapta, în uh, grafic, în imagine, vedeți țările care um, sunt în topul uh, clasamentului instabilității politice. Vedeți cu roșu și cu portocaliu. Evident, uh, în Africa sunt problemele cele mai multe. De fapt, acest, această valoare acest indicator trebuie stabilit pentru fiecare metal și pentru fiecare uh, ne uităm la câteva zeci de țări, ne uităm la fiecare uh, țară în parte, apoi înmulțim acest lucru cu fracția metalelor uh, care provine din statul respectiv și ajungem la indexul de instabilitate politică um, global pentru metalul respectiv. Bineînțeles că acestea diferă pentru că metalele provin din țări diferite. Ei bine, um, ce e important în, acest, uh, în realizarea acestui index este că uh, este stabilit de experți care nu suntem noi, pentru că noi nu suntem experți în instabilitate politică, însă este vorba de un uh, grup foarte distins care face actualizări periodice și noi putem să folosim expertiza lor. Iar indicatorii noștri, toți, în măsura în care se poate, sunt um, stabiliți în același mod. Um, ne bazăm pe experți în geologie, în politică, în economie și așa mai departe pentru a ne ajuta să conturăm acest tablou. Acum, um, axa verticală se referă la vulnerabilitate în ceea ce privește limitele uh, aprovizionării și acest lucru depinde în, în funcție de cei care adresează întrebarea. Cine sunt aceștia? Uh, și un exemplu ca să vă dovedesc acest lucru. Dacă e vorba de o companie da, care produce, de exemplu, cabluri în care folosește uh, cupru și plastic, atunci cupru este un element esențial. Însă, de fapt, uh, interesează deloc platina. Pe de altă parte, dacă e o companie, dacă e vorba de o companie care produce uh, Um, uh, bijuterii, de exemplu, platina, evident, este esențială și cuprul nu are nicio importanță. Deci depinde cine își pune întrebarea, iar în fiecare țară există un cadru diferit și la nivel planetar există, evident, o situație diferită. Iată, evaluarea noastră la nivel de companie, una dintre cele trei pe care le-am elaborat, ne uităm aici la um, cât de important este un anumit metal pentru o anumită companie, Um, dacă afectează situația economică, planul de afaceri um, și apoi nivelul de înlocuire al metalului. Dacă metalul respectiv are înlocuitori eficienți, dacă pot fi aceștia folosiți și dacă acest lucru ar duce la schimbarea performanței de mediu uh, și uh, dacă ar schimba costurile. Și apoi de asemenea, ne-am uitat și la capacitatea companiei de inovare, pentru că dacă, de exemplu, apare o problemă cu un material, cu un metal, uh, poate acesta să găsească soluții um, prin care să rezolve, prin care să evite um, folosirea metalului respectiv și așa mai departe, iar noi, în cadrul uh, uh, evaluării riscului, avem un context în funcție de care evaluăm aceste riscuri. E clar că dacă ne gândim la viitorul metalelor, există mm, și factori de mediu care Eh, trebuie luați în considerare. Unele metale sunt toxice, altele au un potențial de înclăzire globală destul de larg și am încercat eh, din greu să, eh, să punem și acești factori pe, aceste, pe axele noastre, pe X și pe Y și până la urmă nu prea am fost încântați. Până la urmă, pentru mediu am realizat o axă specială, avem așadar o diagramă pe trei axe în funcție de Uh, de care facem evaluarea caracterului critic al, um, al metalelor. Nu e vorba doar de o diagramă, ci de o imagine în trei dimensiuni. Um, și, practic, ce vreau să facem, uh, ce am ajuns să facem, uh, este o metodologie care este total transparentă. Toate detaliile sunt uh, disponibile, pot fi um, um, contestate. Noi considerăm că fiecare aspect pe care l-am luat în considerare îl putem susține, deși nu putem găsi răspunsuri perfecte la fiecare alegerea noastră și considerăm că această Uh, Evaluare este evaluare pentru că fiecare poate să o adapteze, da, fie că e vorba de autorități guvernamentale, de companii și așa mai departe. Deci, cum spuneam, am terminat această activitate în vara aceasta. Acum am trecut mai departe la următoarea etapă a proiectului nostru și anume folosirea acestei metodologii uh, și evaluarea caracterului critic a um, diverselor metale și un exemplu este cel pe care l-am aplicat pe grupul um, cupru și anume ce v-am arătat mai devreme în uh, cupru, arseniu, seleniu, argint, teluriu și aur A, această lucrare nu este încă publicată, dar se află acum în revizuirea finală uh, și cred că va fi publicată cumva la începutul anului viitor, dar o să vă arăt câteva dintre rezultatele preliminare. Iată, la scară globală, hmm, vedeți pe orizontal riscul de aprovizionare pentru diferitele materiale, pe verticală vulnerabilitatea limitării hmm, aprovizionare și apoi um, um, ceea care merge din față în spate este axa de mediu și am analizat uh, șase metale diferite, fiecare apare într-un fel de norișor de mm, grup și anume uh, pentru că am uh, mm, alocat un anumit nivel de incertitudine pentru fiecare uh, dintre evaluări, fie că uh, E vorba de instabilitatea politică, de capacitatea de înlocuire și așa mai departe. După care am um, făcut un, un calcul numit Monte Carlo pentru uh, diferitele tipuri de uh, calcule. Am variat măsurile de incertitudine și am aplicat acest lucru pe 1000 de puncte pentru fiecare uh, metal. Și ca să vă ofer o imagine de ansamblu, uh, în stânga, cu maro, avem cupru și vedem că un, acesta prezintă un risc scăzut de aprovizionare și un impact um, mic asupra mediului, dar vulnerabilitatea este mare pentru că cuprul este esențial în furnizarea energiei, ceea ce explică vulnerabilitatea dacă n-am avea acest uh, element. Mai departe cu auriu este evident metalul aur și apare în dreapta pentru că are un impact mare asupra mediului. Nu pentru că ar fi toxic, ci pentru că apare în concentrații atât de mici încât ne energia necesară pentru obținerea lui este foarte ridicată. De asemenea, cu um, verde avem arsenicul, vedeți un risc uh, de mediu destul de mare și unul de aprovizionare mare pentru că arsenicul este un produs derivat, este unul dintre aceste metale asociate la unul uh, principal, deci nu Uh, um, are, nu putem să asigurăm o aprovizionare, nu știm dacă uh, se poate recupera și dacă se poate recupera, dacă poate fi pus la um, dispoziție de către industria minieră. Aici avem o companie fictivă pe care, să zicem, că o numit-o Solar Power. Um, și avem aici doar trei elemente care ne interesează. Cel de sus, este telurium, care este important pentru bateriile solare, dar care are un risc de uh, aprovizionare destul de înalt, de ridicat. Și avem um, din nou aici răspunsuri diferite în funcție de uh, cei care pun întrebarea. Acum, uh, pot să trec deja la cea de-a treia sarcina noastră și anume aceea de a ne orienta către viitor, să vedem uh, unde am putea să, să ne aflăm în anul 2050 și prin această diagramă am încercat să reflectăm în caracterul critic al metalelor, cum va evalua el uh, de acum până, să zicem, 2050 și Poate într-un an sper să vă pot uh, vorbi mai multe despre acest subiect. Câteva concluzii acum. Ehm, disponibilitatea pe termen lung a metalelor ehm, este nesigură și nu este de ajuns studiată, iar încercările de până acum de clasificare a caracterului critic al metalelor folosesc abordări diferite și, evident, ajung la concluzii diferite. Noi am încercat să trecem dincolo de aceste probleme și vom începe să ne publicăm rezultatele în 2012. Ultimele comentarii, pe termen lung, oare vom ajunge, vom ajunge să ducem lipsă de aceste metale? Nu știm încă dar uh, dacă e important să știm dacă unele metale se vor, se vor epuiza, evident că e important pentru tehnologie și în final trebuie să vă gândiți uh, dacă metalele vă sunt cei mai buni prieteni, o să vă las să vă gândiți la răspuns. Vă mulțumesc pentru atenție. Yes, thank you so much. Uh... Mulțumim foarte mult. Cred că această abordare a fost una minunată. Am auzit multe idei noi. Cred că E minunat să vedem că putem să ne gândim la diferite chestiuni pasându-ne pe metodologii diferite. Ajungem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Domnul Prodi, membru al Parlamentului European, este primul care va adresa o întrebare. Vom aduna mai multe întrebări, iar apoi vorbitorul ne va răspunde. Vitoria, ai cuvântul. Prima întrebare pe care o am e următoarea. E instabilitatea o cauză sau un efect în ceea ce privește metalele care se află pe teritoriul unei țări? Și cu asta ajungem la un alt semn de întrebare și anume ce înseamnă de fapt inter, interdependența Observăm că există un grad de interdependență când vorbim despre aceste metale. Acest lucru înseamnă că ar trebui să schimbăm într-un mod simțitor atitudinea pe care o avem în ceea ce privește aceste resurse. O a treia întrebare ar putea să fie următoarea cum am putea să nu pierdem din vedere niciun fel de metal pe care îl utilizăm, astfel încât să putem să reciclăm atât cât este posibil aceste resurse. Da, mulțumim, Vitorio. Mai există și alte întrebări? Da, o doamnă, vă rog să vă prezentați, aveți un minut. Brigida Haldane, să mă numesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Ce credeți în ceea ce privește reciclarea, refolosirea uh, metalelor? Cum intră aceste două aspecte în modelele dumneavoastră? Mulțumim, următoarea întrebare. Vă mulțumesc, Hugh Langston, de la Comitetul pentru Conservarea Naturii din uh, Marea Britanie. Ați uh, spus că există o corelare între resurse și uh, Uh, aprovizionare în anumite țări. Ați vorbit despre Africa. Africa părea cu culoarea roșie. E această colorare a Africii în roșu ceva foarte puternic? S-ar putea să fie eliminate anumite riscuri politice în următorul sens adică să căutăm minerale în țările noastre. În trecutul nostru imperial ni se părea, desigur, mai ușor să exportăm acest risc spre alte țări. Mulțumesc, spune domnul președinte. Alte întrebări? Da, vă rog. Mulțumesc un comentariu. Are de a face cu motoarele economice. În, observăm că există o creștere a crimei organizate în ceea ce privește metalele prețioase și acestea afectează și infrastructura. Mulțumesc! Toată lumea e mulțumită, spune domnul președinte, atunci uh, îi dau cu... Atunci ajungem la ultima rundă de întrebări, fiecare are trei minute și sperăm să avem niște răspunsuri bune. Mulțumesc! dacă e instabilitate o cauză sau un efect pentru situația într-o țară. Acest fenomen e denumit câteodată blestemul resurselor. Cred că poate să fie și una și alta. Depinde de țara de care vorbim. În Australia, Canada, aceste țări sunt foarte stabile și au multe resurse. Însă cred că trebuie să ne gândim la acest fapt, la faptul că unele dintre cele mai folositoare resurse ale noastre vin din niște țări cu mari probleme. Să ne gândim la acest aspect ca la o provocare globală, pentru că cu siguranță așa stau lucrurile. Și anume, nicio regiune nu este autonomă în ceea ce privește resursele cât timp vorbim de aparate electrice, de avioane care folosesc atât de multe materiale, așa stau lucrurile. În Asia nu există tot, în Africa nu există tot și așa mai departe. Deci e nevoie de comerț și trebuie să protejăm toate aceste resurse. Cum urmărim toate metalele? Pe măsură ce folosim metalele, nu le folosim ca atare, ci le folosim în amestec. Trebuie să ținem cont de automobile, de calculatoare și așa mai departe și nu facem lucrurile foarte bine în acest sens. Cred că în acest punct avem nevoie de mai multe date aceia dintre noi care au încercat să analizeze situația au avut de-a face cu niște informații nu foarte stabile. Cum integrăm reciclarea în metodologia noastră? Am încercat să spun pe scurt atunci când am vorbit despre durabilitatea resurselor și cantitățile care există, că vorbim despre resurse geologice, resurse primare. Dar noi estimăm cantitatea de resurse care vin de pe urma reciclării și le includem și pe acestea că atunci când estimăm aprovizionarea. Pentru majoritatea elementelor vorbim de o cantitate mică. am putea să evităm țările care sunt instabile prin a dezvolta resurse din alte țări. Depinde de metale. Există metale care sunt se găsesc în multe părți, dar aici am putea să ne orientăm spre niște regiuni mai stabile, în principiu. Am putea să facem acest lucru, însă mai există și alte metale care apar doar în 3, 4, 5 țări și s-ar putea să vorbim despre țări care sunt mai puțin stabile decât ne-am dorit noi. Așa că nu pot să fac un comentariu general și să spun că putem să obținem resurse doar din țările care credem că sunt stabile, pentru că natura și geologia nu au aranjat lucrurile într-un asemenea fel. Acum, crima organizată, o problemă în ceea ce privește cuprul, firele de cupru și așa mai departe, nici nu se pune problema. Însă crima organizată nu se descurcă foarte bine atunci când vorbim de aliaje de metal, pentru că atunci când acestea se află în aliaj, nu există nicio modalitate prin care acestea pot să fie despărțite și vândute tehnologia folosește mai multe metale pentru a crea un uh, produs și cu cât sunt folosite mai multe, cu atât le e mai greu infractorilor să intervină. Așa că aceștia sunt uh, puțin în spate. Vorbim oricum de o problemă de societate. Mulțumesc, domnule președinte. Please. Mulțumesc, domnul Coiomi, vă rog. Eu cred că în cadrul formului nostru STS vom continua să discutăm problemele de mediu și uh, problemele energetice și cele care țin de standarde în domeniul siguranței nucleare și asta timp de ani de zile de acum încolo, pentru că va fi o problemă crucială pentru viitorul omenirii. Vorbind despre aceste probleme, cred că un echilibru între cauze și mijloace este unul foarte important. Trebuie să avem o abordare științifică și nu una emoțională pentru a ne putea gândi la cauzele și instrumentele de abordare. După cutremur, de pildă, toate reactoarele au fost uh, închise cu succes. Dar, după 30-40 de minute de la cutremur, a lovit uh, acest tsunami pe neașteptate, a fost surprinzător de înalt. Și a desfințat practic utilajele de avarie existente pentru răcirea reactoarelor. De aceea trebuie să ne regândim programul de securitate și siguranță atomică protejarea împotriva valurilor tsunami este cea mai problematică. Trebuie să întărim măsurile în această privință, să luăm mai întâi măsuri împotriva cu tremurelor, dar s-a dovedit că pentru cu tremur măsurile de siguranță au funcționat bine. Tsunamiul însă a lovit ulterior și acesta este de fapt cauza dezastrului. De aceea trebuie să ne concentrăm acum asupra măsurilor de protecție împotriva valurilor tsunami. Și de asemenea colaborăm cu mulți oameni din întreaga lume pentru a face ca producția de energie nucleară să devină mai sigură. Este un element esențial pentru a putea beneficia de susținerea publicului larg în uh, utilizarea pe viitor a energiei nucleare, pentru că este un subiect extrem de important pentru viitorul umanității. Și trebuie să Colaborăm cu toate organizațiile din lume, fie că este vorba de Agenția pentru Energie Atomică și altele, pentru a stabili aceste standarde de siguranță și de a le pune în aplicare. Și desigur, vom continua dialogul pentru că această problemă va fi crucială pentru viitorul umanității. pentru asigurarea necesarului de consum energetic. Mulțumesc. Thank you so much. You know... Mulțumesc foarte mult. Știți că în acest weekend am, m-am deplasat în Arabia Saudită, la Riyadh, am avut o dezbatere largă uh, pe domeniul energiei în zona respectivă. În Riad se planifică construcția de 16 noi centrale nucleare. De asemenea, am discutat și despre problema iraniană încercarea de a crea bomba nucleară, pornind de la tehnologia pentru centrale nucleare. Pe de altă parte, Israelul dispune de bomba nucleară. Așadar, ceea ce a spus dumneavoastră este esențial. Cum anume putem crea transparență prin intermediul agenției uh, uh, internaționale pentru energie atomică, cum putem lua măsurile necesare pentru protecție împotriva unor posibile acte teroriste și put- cum putem crea un cadru global și cum putem să ne asigurăm că riscurile sunt menținute la minim. Vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Cred că se impune să includem toate organizațiile de resort, inclusiv de la nivelul ONU și de a le avea de partea noastră. Și nu în ultimul uh, rând, domnul Martin Perry, aveți și dumneavoastră trei minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că pot fi foarte uh, succintă, uh, pentru că uh, comentariile mele au fost deja punctate în cursul uh, prezentări, așadar vă mulțumesc și desigur că vom putea conduce dezbatere și mai dezbatere. Mulțumesc foarte mult că ne-ați dat o mână de ajutor în respectarea calendarului. Continuăm la ora 15. Domnul Tabajdi va prezida această parte a reuniunii noastre. Știți că în paralel se desfășoară mai multe reuniuni ale comisiilor de specialitate în Parlament, de aceea trebuie să ne uh, repartizăm sarcinile. după aceea va avea loc un uh, cocktail și după care se va înmâna premiul pentru energie durabilă. Acum urmează pauza de prânz. Toate cele bune și ne revedem la ora 15.